Începem cu doamna Nina Gil. Un minut. Nu este aici domnul Pospișil. Un minut. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já chci vysvětlit své hlasování. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îmi explic votul referitor la rezoluția privind statul islamic. Votul nu a fost un vot cu apel nominal și aș dori ca cetățenii europeni și cei din Republica Cehă să știe că am fost pentru această rezoluție. Nu cred că statul islamic este o formațiune um, excepțional de periculoasă, nu vreau să o numesc un stat, uh, dar este vorba de un, o grupare care comite crime împotriva umanității și care trebuie să fie combătută. Este necesar să se crească cooperarea între forțele aliate și trebuie să ne asigurăm că evaluăm în mod adecvat lucrurile și vedem dacă nu trebuie să ne creștem prezența în, în zonă. Dacă nu facem asta, mă tem că s-ar putea extinde. Domnul Carti și ca atare o să rog pe domnul Polceac să ia cuvântul pentru un minut. <clears throat> Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl rovněž tedy... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să spun că am votat împotriva statului islamic, deci pentru această rezoluție. Cred că nu au fost deputați în această sală care uh, să nu fi votat pentru această rezoluție. Însă, aș dori să explic votul meu și să subliniez că este necesar ca statele membre ale Uniunii Europene și aliații săi să se alieze într-o acțiune comună împotriva statului islamic, în mod ideal cu un mandat de la Consiliul de Securitate al ONU. Și mă bucur că mi s-a dat această oportunitate de a sublinia această nevoie. Bineînțeles, putem condamna statul islamic la nesfârșit, dar dacă statele membre ale Uniunii Europene și aliații săi din lume nu sunt destul de hotărâte pentru a acționa, nu cred că vom scăpa de statul islamic. Tu pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am votat pentru acest proiect de rezoluție. Pot să vă spun că toate punctele mi s-au părut corecte, însă m-am bucurat în mod special de punctul 9. Pentru că se vorbește despre cauze. Este vorba despre faptul că Solicităm guvernului irachian să fie reprezentativ și dorim ca toate grupările politice, etnice să se regăsească în statul irachian, în administrație și în guvernare. M-am bucurat de asemenea pentru că, din punctul meu de vedere, aceasta a fost sursa care i-a împins pe unii înspre radicalism. Acum este vorba și de a aplica ceea ce se propune rezoluție. Mulțumesc. Domnul Brio, uh, Brio nu este aici. Deci, uh, domnul Kelly, un minut. Uh, good morning. Bună dimineața! Înainte de toate, mare păcat că nu s-a votat cu apel nominal la ultimul vot, așa încât să se consemneze faptul că cea mai mare parte a europarlamentarilor condamnă fără rezerve activitățile statului islamic una dintre mișcările cele mai brutale, dacă putem să-i spunem așa, cu care s-a confruntat vreodată omenirea și cu siguranță în uh, timpurile actuale, când atât de multe țări au avansat și încearcă să respecte drepturile omului, când vedem uh, ce face statul islamic care recurge la decapitări, ce tratamente aplică femeilor, fiindcă le dau un dar soldaților, le obligă să se căsătorească și multe altele sunt practice atât de desuete încât trebuie să le condamnăm cu hotărâre și uh, să folosim tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că acest tip de activități este șters pe viitor pentru totdeauna din istorie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi! Um, procesul verbal al acestei reuniuni va fi înaintat parlamentului spre aprobare în